intelectuală un plan de acțiune al uniunii europene și dau cuvântul raportorului domnului swoboda pentru patru minute. vážený pane předsedo vážená paní komisařko mulțumesc domnule președinte Domnule comisar doamnelor și domnilor aș vrea să vă prezint pe scurt în numele comisiei noastre raportul cu privire la un nou plan de acțiune al UE în ce privește drepturile de proprietate intelectuale. Așa cum am spus de mai multe ori în trecut, mă bucur că Comisia Jurii a acceptat abordarea mea uh, cu privire la acest punct. Și anume că ar trebui să ne concentrăm pe raportul cu privire la uh, planul de acțiune în sine, mai degrabă decât să discutăm alte aspecte mai puțin relevante. Există un consens cu privire la faptul că pro protecția drepturilor de proprietate intelectuală sunt bune pentru economia Uniunii Europene și pentru diversitatea culturală. Și în acest sens, salutăm pașii pe care i-a inițiat Comisia pentru a îmbunătăți situația. Salutăm de asemenea efortul Comisiei de a aduce niște instrumente care se bazează pe o înțelegere mai bună a modului în care funcționează sistemul și de a stabili faptele clar în această zonă, îmbunătățind consultările cu părțile implicate. Consensul și înțelegerea tuturor aspectelor importante ar trebui să ne ajute să creăm un sistem cu adevărat eficace în ceea ce privește implementarea protecției drepturilor de proprietate intelectuală. De aceea, consider că o campanie de informare ar putea juca un rol important. Acesta este un punct important în strategia uh, menționată de planul de acțiune. De asemenea, ar trebui să discutăm uh, despre drepturile fundamentale și știu că Comisia respectă toate aceste drepturi, însă vorbim aici despre acceptarea societății europene acceptanță în rândul acesteia și, în acest cont, uh, ar trebui să abordăm uh, drepturile fundamentale într-un mod inteligent. Vreau să sprijin uh, și abordarea Comisiei cu privire la bani. Cred că este un consens în ceea ce privește faptul că dacă dorim să-i ajutăm dacă dorim să îi ajutăm pe cei care luptă împotriva încălcării uh, drepturilor de proprietate intelectuală, trebuie să și acționăm în această privință. Și, personal, doresc să sprijin eforturile Comisiei de a susține IMM-urile. Nu cred că acest lucru ar constitui un tratament special, însă ar trebui privit ca unul dintre mulți pași în care ar trebui să îmbunătățim poziționarea IMM-urilor la modul general. Un sistem eficient de implementare a drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă un fundament important pentru prosperitatea viitoare a Uniunii Europene și sper că Comisia Europeană va contribui la aceasta într-un mod uh, cât se poate de semnificativ. Implementarea planului de acțiune ar trebui să fie realizată rapid, să fie flexibilă, astfel încât uh, să se ajungă la noi evoluții și să se bazeze numai pe pași bine justificați care să ducă în mod direct la o, o protecție mai bună a drepturilor de proprietate intelectuală. Pentru că aceasta este de piatra de hotare a întregii strategii, îmbunătățirea acestei poziții și uh, sporirea protecției, iar Până în iulie 2016, sper că Comisia va putea să vină cu prezentarea primilor pași a, care sunt descriși în planul de acțiune. La da, HDI și am să rog pe domnul Maria să ia cuvântul. Domnule președinte, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală duce la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în europeană. Este deosebit de importantă și pentru buna funcționare a pieței interne. Protejarea acestor drepturi, prin urmare, trebuie să spun adopta, adoptarea unei abordări care să implice monitorizarea a ce se întâmplă cu banii respectivi pentru a putea găsi acele persoane care subminează drepturile de proprietate intelectuală, care vând produse piratate pe internet. Pentru IMM-uri, Asta înseamnă pierderi semnificative de venit și la fel și pentru economie naționale. Trebuie să echilibrăm situația între deținătorii acestor drepturi și consumatorii finali, utilizatorii finali. În contextul unei crize economice în care consumatorii sunt afectați pentru că se impun constrângeri bugetare, trebuie să găsim forma corectă de sprijin. Da, și želim naglasiti dvije činjenice. Stimate domnule președinte, aș dori să subliniez două aspecte. În primul rând, creativitatea și inovația sunt garanția unei dezvoltări economice de calitate și garanția viitorului. Fără cercetare și inovație, fără creativitate, nu există creștere economică. Însă, a inova, a fi creativ, a face cercetare, asta necesită protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. În al doilea rând, IMM-urile sunt baza economică a Uniunii Europene. Dacă avem în vedere ambele aspecte, ne dăm seama că dorința de creație e un lucru pe care trebuie să sprijin și sprijin. Sprijin IMM-urile, și sprijin recomandarea Comisiei și planul de măsuri care intenționează să protejeze aceste drepturi de proprietate intelectuală, pentru că asta ne va permite să protejăm creativitatea și să o încurajăm. E important defender e compreender os direitos. Este foarte important să înțelegem care sunt drepturile de proprietate intelectuale și acestea au legătură în special cu drepturile de autor ale artiștilor, ale muzicienilor, dar nu cu drepturile intermediarilor și ale companiilor care comercializează doar ceva pe piața unică și în uh, esență, um, nu vrem să aducem avantaje numai pentru marile companii și pentru țările de mari dimensiuni. Trebuie să ținem cont de asemenea de valoarea culturală a celor care creează artă. Aceștia trebuie să aibă acces la uh, statutul profesional, astfel încât activitatea lor să poată fi protejată. Și statul trebuie să fie acest garant, trebuie să facă acest lucru. Însă, în trecut s-a întâmplat tocmai opusul toți oamenii au dreptul la cultură, la cunoaștere. Și din acest motiv, și autorii trebuie să fie recompensați în acest fel. Nu ar fi cistit ca numai intermediarii să o facă. Uh, Domnule președinte, după socotele mele, sunt acum doar 5 eurodeputați din 750 în sală pentru această a doua dezbatere cu privire la drepturile de proprietate intelectuală din această seară. Mă voi referi ca și anterior la interesele întreprinderilor mici. Uh, la Bruxelles sunt mai mulți uh, lobiști decât uh, la Washington. Avem mii de lobiști, aproximativ 40 pentru fiecare eurodeputat. Deci uh, nu e de mirare că votanții mei se plâng de tot acest lobby făcut de către uh, mediul de uh, afaceri. Aș dori să mulțumesc raportorului faptul că a menționat interesele întreprinderilor mici, mai ales în domenii precum dezvoltare de softuri, unde întreprinderile mici pot fi pur și simplu zdrobite de cele mari. Eu aș dori să se facă lobby și pe lângă mine, însă de către votanții mei. Mulțumesc. Mulțumim. Uh, o rog pe doamna comisar Jurova să ia cuvântul. Mr. President, honorable members, thank you. Stimate domnule președinte, onorați membri, vă mulțumesc pentru intervențiile noastre, pentru activitatea depusă în pregătirea acestui raport. Parlamentul European a contribuit la ceea ce trebuie să fie un efort comun de a promova creativitatea și inovarea în Uniunea Europeană. Pe lângă renovarea cadrului juridic, pe câteva aspecte importante, Comisia a decis să ia măsuri specifice pentru a impune aplicarea acestor drepturi pe piața internă ne confruntăm cu o realitate complexă în care activități de încălcare a acestor drepturi de proprietate intelectuală la scară comercială au ajuns să păgubească masiv economia europeană, indivizii și firmele care ar trebui să beneficieze în realitate de pe urma acestor drepturi. Încălcarea acestor drepturi la scară comercială descurajează inovarea și creativitatea. Acestea se traduc în venituri pierdute pentru firmele legitime, pierderea de locuri de muncă, costuri de punere în aplicare. De aceea este deosebit de important să punem în aplicare măsuri adecvate împotriva acestor activități. Planul de măsuri adoptat de Comisie în iulie 2014 include un set de măsuri non-legislative, toate menite a încuraja inovarea și creativitatea în Europa pentru a păstra competitivitatea firmelor noastre la nivel mondial. După cum se arată în raportul domnului Svoboda, eforturile Comisiei în direcția protejării drepturile de proprietate intelectuală trebuie să rămână țintite asupra unor aspecte esențiale, cum ar fi protejarea consumatorilor împotriva bunurilor contrafăcute periculoase, un sprijin mai ferm pentru IMM-uri, clarificarea rogul, rolului intermediarilor, mai ales în mediul digital, promovarea punerii în aplicare a mecanismelor de răspuns adecvat în lanțurile de aprovizionare globale și așa mai departe. Sub conducerea vicepreședintelui și a domnului comisar Pienkovska am mers mai departe și cooperăm direct cu autoritățile naționale și cu domeniul industrial care este afectat de aceste aspecte. Sprijinul dumneavoastră va fi esențial pe durata întregului proces. De asemenea, doresc să vă atrag atenția asupra faptului că în ciuda multor inițiative salutare, incluse în planul de măsură 2014, punerea în aplicare a acestor drepturi impune și schimbări de ordin juridic. Există o strategie pentru piața unică care include o componentă pentru drepturile de autor. Însă asta nu înseamnă că ar trebui să se acorde mai puțină importanță altor tipuri de drepturi de proprietate intelectuală, a căror încălcare păgubește masiv economia europeană. Din acest motiv, în lunile ce urmează, Comisia va evalua modul de funcționare al cadrului actual dacă această evaluare ne arată că e nevoie să se modifice cadrul juridic actual, atunci Comisia se va concentra pe acest aspect cu titlu prioritar în viitor. În concluzie, mulțumesc încă o dată Parlamentului European pentru modul în care a apreciat planul nostru de măsuri și uh, recomand acest plan pentru votul în plen mâine. Sper că această cooperare cu Comisia în domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală va continua și pe viitor în avantajul creativității, inovării și creierii de locuri de muncă pentru firmele europene și pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Comisar, dezbaterea este închisă, votarea va avea loc mâine și cu aceasta închidem lucrările pentru astăzi.